<clears throat> Guten Morgen. Bună dimineața. Est-ce que je peux demander les huissiers d'arrêter de, de faire un Vă rog să încetați zgomotul ca să putem începe. Ich äh, möchte frühzeitig Încă o dată bună dimineața. Aș dori să deschid reuniunea punctual pentru că va trebui să plec imediat. Uh, la relansarea programului Erasmus Plus împreună cu doamna Vasileu și domnul Puritis din partea președinției lituanene. Colegul Fontana mă va înlocui. Ați primit ordinea de zi de astăzi, probleme cu ea. Eu am o mică modificare. Domnul Fisa s-ar dori să-și discute raportul imediat după voturi. La punctul 2, aprobarea procesorilor verbale ale reuniunilor anterioare. Dacă aveți ceva de obiectat, vă rog să îmi semnalați acest lucru până la finele reuniunii. Punctul 3, comunicări. Avem câteva limbi în care nu există interpretare, mai multe, dar nu vreau să le număr pe toate. Probabil uh, vă veți da seama avem uh, poloneză. De fapt, toată lumea pe care o văd prezentă poate să-și vorbească limba. Vis-a-vis -vis de trilogul de ieri, pe marginea temei Capitala Culturală a Europei, aș dori să fac o mențiune. Veți primi în scris aceste lucruri și aș dori să vă rog să mă ascultați pentru că e important. Ieri am avut așadar trilogul cu privire la capitala culturală europeană. Am căzut de acord în toate problemele, cu excepția uneia, și anume cine desemnează capitala culturală. Consiliul insistă că o face el, noi spunem însă că este vorba de un act de punere în aplicare și Comisia trebuie să o facă și nici Parlamentul nu o face, însă nu a fost posibil să obținem din partea președintelui Consiliului altă părere mâine și dacă nu ne vor veni nici cum în întâmpinare, va trebui să mergem în prima lectură. De fapt, e ridicol, pentru că juriu de nivel înalt uh, selectează acel oraș, îl propune, comisia o ia la știință această alegere, iar apoi să transmită mai departe Consiliului pentru ca acesta să poată anunța uh, orașul selectat. <clears throat> Și mă întreb la ce îi folosește, pentru că dacă există o singură propunere, nici măcar nu poate să facă alta, deci e pur și simplu ridicol dar nici președintele Consiliului n-a avut încotro decât să spună în numele celor 27 că noi vrem să facem desemnarea. Însă noi, Parlamentul, nu o vrem, așa că uh, vom intra în primă lectură. Deci dacă nu se schimbă nimic în următoarele 14 zile, intrăm în primă lectură și, și e treaba Consiliului să ia poziție. Și acum primul punct uh, deci punctul 4, uh, alegerea uh, vicepreședintelui, al treilea vicepreședinte în locul domnului Vischi, care din păcate a decedat. Avem o propunere, doamna Mischiț, care este titulară acum în comisia noastră, a fost propusă uh, pentru această funcție. Doamna Michels, iată pe noua noastră colegă, care a participat și la ultima reuniune și care a fost propuse din partea GUE pentru a-i succeda domnului Bische. Există obiecții? Există alte propuneri de candidatură? Nu este cazul, atunci vă rog să o alegem pe doamna Mișus prin aclamare. Mulțumesc, dom- doamnă Michels. Aveți un loc aici la prezidiu. Trecem acum la voturi voluntariatul și activitățile de voluntariat în Europa. Marco, mai ai ceva de completat? No, no, tutto chiaro, ringrazio. Nu, totul este clar. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au prezentat amendamente și observații. Lista de vot e destul de ușoară. Nu cred că sunt lucruri uh, de adăugat. Mulțumesc. Începem așadar votul și m-aș bucura dacă ați avea la dumneavoastră și cartelele de vot dacă ar apărea cumva probleme, să nu cred. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Do 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mă rog. On 27. Check it. Oh, see. Because you. I don't. Costa möchte einen Check von zwei... Costa dorește să verificăm electronic 27. 27 votăm electronic. The vote is closed. S-a închis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă,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 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 vot pe părți, <clears throat> prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se respinge. 65 pentru, împotriva abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 72 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. 73 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 74 <clears throat> pe două părți, prima parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă abțineri verificăm electronic a doua parte de la 74. Check. Um, the vote is closed. S-a închis votul. 13 la 9 se adoptă. 75 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul la 94. S-a închis votul. 12 la 10 se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 și 101 pentru, împotriva abțineri se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 7 la 14 se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Încă o dată. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 22 de voturi, 20 la 2. Felicitări, Marco. Și trecem la următorul vot. Raportul domnului Bago, doriți să spuneți ceva? Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor consilierilor noștri. Am avut o foarte bună colaborare și vă rog să susțineți acest raport. Și acum trecem la vot. Este für? 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23. Pentru? Împotrivă? 24. Pentru? Împotrivă? Încă o dată. 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. S-a deschis votul la 24. S-a închis votul. Avem 11 la 10, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 la 10 se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 17 la 4. Da. Un pic de gimnastică de dimineață nu ne strică. Se adop. Își cere scuze președinta, se respinge. Trecem la șapte. Amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O întrebare. Putem să votăm următoarele împreună? Putem vota în bloc? Sau... Bine. Da, hai să vedem. 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 9 se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vă întreb, la următoarele există diferențe foarte mari sau putem vota în bloc? De la 33, de la 33 până la 45, nu? Bine.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 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, se adoptă. Felicitări, Bargo, mulțumim foarte mult. Eu trebuie să plec acum. Domnul Fontana rămâne la președinție.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 După cum am solicitat la început, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Patrimoniul gastronomic european, aspecte culturale și educative. Orice antropolog vă va confirma că modul în care un grup de persoane pregătește și consumă ceea ce mănâncă reprezintă un element important al culturii acestora. Europa are o mare gamă de tradiții gastronomice, o mare bogăție care formează parte centrală a patrimoniului cultural european. Cunoașterea acestui patrimoniu este importantă, să ne gândim, de exemplu, la turism, turismul enogastronomic și trebuie să fie uh, activ promovată, mai ales uh, tinerii trebuie să cunoască mai mult din aspectele sociale, culturale, istorice ale patrimoniului gastronomic al uh, țărilor lor. Așadar am uh, hotărât să facem acest proiect de raport din proprie inițiativă pe această temă. Și raportor este domnul Fisas. Astăzi uh, va expune în premieră poziția domniei sale, așadar îi dau cuvântul, ținând cont de faptul că probabil va prezenta proiectul de raport pe data de 27 noiembrie. Vă rog, aveți cuvântul domnului Santiago Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că unii colegi uh, au impresia că e o temă frivolă. Poate că titlul poate fi înșelător, pentru că tema cheie e nutriția și educația în Europa, însă mai ales educația nutrițională în școli. În actualitate, cuvântul gastronomie se identifică cu diferite aspecte ale alimentației și cei trei piloni fundamentale ai săi sunt sănătatea, uh, obiceiurile alimentare și plăcerea. Însă nutriția și gastronomia uh, au și uh, raporturi sociale, mai ales familiare, familiale în toate modurile acestea, uh, obiceiuri culturale, importanța economică și pentru ocupare, cum a spus președintele foarte bine, de asemenea influența sa asupra turismului și, desigur, aspectul gastronomic în sens strict al său, adică pur și simplu a mânca și a bea bine. Astfel încât, uh, vorbind de gastronomie, facem referință la toate aceste aspecte care au o influență hotărătoare asupra calității de viață, calității traiului persoanelor. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, actualmente aproximativ uh, un miliard 200 de mii de persoane au probleme de uh, greutate sau de obezitate și aproximativ același număr de persoane suflă, uh, suferă de malnutriție în lume. Dacă continuăm cu tendința actuală, și asta e o dată importantă, în anul 2040 totalul populației europene uh, va uh, suferi de probleme de greutate. Bun, deci nu obezitate, ci va, va se afla în etapa anterioară uh, obezității. Și Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din Statele Unite, cu inițiale americane FFF, a alertat de faptul că consumul și obe- în obezitatea infantilă ar putea aduce ca la următoarele generații, pentru prima oară în istoria omenirii, să asiste la o situație în care copiii vor trăi mai puțin decât părinților, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată până acum în istorie. Foarte bine. Organizația pentru viața familială și a, uh, a muncii continuă ca de fiecare dată să se dedice mai puțin timp uh, cumpărării și uh, uh preparării alime alimentelor și asta uh, dacă se cuplează cu stil de viață sedentar, copiii merg din ce în ce mai puțin pe jos, spre școală, pe stradă, în parc, Asta și din motive de securitate, de siguranță și de fiecare dată se dedică din ce în ce mai multe ore unor activități cum ar fi videojocurile, internetul. Toate acestea fac ca eh, să devină foarte important să educăm în școală copiii pentru eh, mișcare și bune obiceiuri gastronomice. Deci școala trebuie să joace rolul familiei, practic, sau să ajute familia. Și multe state europene cunosc această temă. În 2010 a apărut Fundația Europeană a Nutriționiștilor, compusă din 10 țări europene, Austria, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania. Eh, Suedia, Regatul Unit și Elveția. Da, sperăm că încă alte țări europene să eh, adere la această rețea. E vorba de a pune în comun niște practici din diferite țări și după mai multe reuniuni pregătitoare, a avut loc o mare reuniune în, în uh, Madrid în aprilie 2010, uh, hrana în școală în Europa, cu două teme fundamentale, nutriția în școli și reglementarea ce privește alimentele și băuturile uh, din școli. În raport aș dori să vorbesc despre aceste teme, adică aspectele ce țin de educație ale nutriției, însă la fel aspectele culturale și economice ale gastronomiei. Să nu uităm că UNESCO definește ca fiind patrimoniu cultural eh, material și imaterial tot acel, tot acel patrimoniu care trebuie să se salvgardeze și, și care constă în recunoașterea eh, uzurilor, eh, reprezentărilor, tehnicilor care se transmit din generație în generație și care insuflă comunităților un sentiment de, con- de continuitate, de identitate, promovând astfel respectul diversității culturale și uh, la adresa creativității umane. În 2010, UNESCO a inclus în lista sa reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al omenirii dieta mediterană din Spania, Italia, Grecia și Maroc. Uh, mâncarea gastronomică a francezilor și bucătăria tradițională mexicană. E doar o scurtă prezentare a motivelor pentru care elaborez acest raport, care poate că la prima vedere nu pare, dar cred eu că poate avea o mare importanță pentru viitorul uh, tinerilor, copiilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte, și sigur că stau la dispoziția colegilor dacă au întrebări. Grazie, onorevole Fisas. Eh, la parola... Mulțumesc, domnule Fisas. Doamna Mulțumesc! Mă bucur că în sfârșit discutăm despre patrimoniul gastronomic. E un raport pe care eu l-am sugerat acum câțiva ani, așa că mă bucur să îl văd acum. Gastronomia este un punct pe care ar trebui să ne concentrăm și ar trebui să fim mai atenți la folosirea gastronomiei. Trebuie să avem grijă să nu intrăm pe un uh, teritoriu care nu ține de responsabilitățile comisiei noastre. Valorile nutriționale și sănătatea sunt foarte importante, însă sănătatea nu face parte din uh, Um, prerogativele acestei comisii. Aș dori ca acest raport să fie mai degrabă o sărbătorire a diferitelor culturi gratonomice, să sărbătorim alimentele pe care le avem în diferitele regiuni europene. Despre asta e vorba, să înțelegem diferite culturi prin diversitatea alimentelor pe care acestea le produc fac parte din identitatea noastră. Cred că ar trebui să discutăm despre aspectele culturale ale acestui domeniu. Să vedem cum putem să îi informăm pe oameni despre diferite tipuri de a pregăti mâncarea și așa mai departe. Și trebuie să păstrăm acest patrimoniu, cum s-a dezvoltat cultura noastră gastronomică pe parcursul anilor. E foarte incitant pentru o regiune ca a mea, vin din um, centrul um, East Midlands și acolo avem un cârnat specific și mai avem și o brânză specifică. Toate acestea sunt originare din regiunea mea și le sărbătorim. Ne folosim de ele ca să aducem turiști în regiune și pentru a promova produsele la exterior. Deci da, e important și turismul, dar și comerțul în același timp. Sper că ne Sper că acest raport poate fi tratat ca o sărbătorire a acestor aspecte. Gastronomia e o parte din ceea ce suntem, e moștenirea noastră. Italienii sunt foarte mândri de moștenirea lor gastronomică și, și noi ar trebui să acționăm la fel. Am vrut să mă acces și pe un alt aspect, și anume o combinație în aprecierea două culturi în termen de integrare socială. Și acesta este un alt domeniu care se reflectă foarte bine în regiunea mea. Avem o, o populație asiatică foarte puternică acolo și are loc acum o fuziune între uh, Uh, mâncarea engleză și indiană. Am dezvoltat acum această cultură combinată, e apreciată și ajută pe oameni să se simtă incluși în societate și să se înțeleagă unii cu ceilalți. Dacă sărbătorim ce vine din țara noastră, ce e britanic, cred că putem face același lucru și pentru celelalte culturi, astfel încât să ne înțelegem mai bine. Mi se face foame doar spunând toate acestea. Ar fi trebuit să iau micul dejun în această dimineață, dar abia aștept să colaborez cu domnul Fiza pe acest raport și discuțiile pe care le vom avea. Grazie, onorevole McClarkin. La parola al onorevole... Mulțumesc, doamna Camerva. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc, îți mulțumesc, Santiago, pentru propunere. Raportarea noastră din umbră pentru acest raport, din păcate, astăzi se află la Comisia de Pescuit, unde discută ceva care e legat de tema noastră. M-a rugat ca numele ei să spun câteva cuvinte. Nu vă voi citi acum, ci mai degrabă voi face un rezumat cu propriile mele cuvinte. Cred că nu există nicio îndoială asupra faptului că gastronomia este o componentă foarte importantă a culturii noastre sau a culturilor noastre în Europa. Diversitatea gastronomică este o parte importantă în diversitatea culturală din Europa, pe care noi o prețuim foarte mult. Isabel Toma mi-a mai scris, bineînțeles ținând cont de cele spuse și de Emma McClarkin, că, bineînțeles, trebuie să avem grijă să nu intrăm în domeniile de competență ale altor comisii. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre diversitate gastronomică fără să ne fie foarte clar faptul că ține cont și de felul în care sunt produse alimentele în Uniunea Europeană. De aceea e necesar ca atunci când vorbim despre produse locale și folosirea produselor locale să ținem cont și de um, factorii de mediu. Acestea să nu fie transportate, acestea sunt transportate în toată Europa. E nevoie de un sector puternic de pescuit și un sector agricol puternic în Europa important pentru Isabel uh, Toba și, cred că, Toma și cred că putem să fim de acord. E ceva de ce se discute de câțiva ani și anume de formare în acest domeniu. Nu vorbim doar de faptul că trebuie să ne asigurăm că și pe viitor vom avea personal gastronomic bine pregătit, atât în bucătării cât și în domeniul de servicii. E nevoie de oameni care știu ce fac, știu ce fel de produse produc și apoi comercializează. Apoi, în ceea ce privește sănătatea, Santiago ne-a spus câte ceva în acest sens. Copiii noștri trebuie să fie bine pregătiți în acest domeniu, să fie în stare să gătească. Eu, de exemplu, la școală nu am mai învățat cum se gătește, să știu cum se cum se prelucrează anumite produse astfel încât din ele să reasă o masă gustoasă. Trebuie să ne asigurăm că există bune uh, metode de formare pentru bucătari. Această diversitate culturală care este influențată, nu mai vorbim doar de, bucu- de bucătării regionale, ci cu multe influențe și asta din fericire și ne dorim ca și pe viitor să fie menținută această situație. Cred că acest raport este o posibilitate foarte bună de a aborda global subiectul, bineînțeles ținând cont de competențele comisiei noastre. Să ținem cont de diferitele aspecte. Sunt convinsă că împreună cu Isabel în acest domeniu vom reuși să avem un raport foarte bun. Mulțumesc! Grazie, la parola l'onorevole Scuria. Mulțumesc, domnul Scuria. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. E un raport pe care l-am uh, dorit foarte mult, mai ales uh, datorită, cum spunea doamna McClarkin, și pentru că și grupul lor are dorința să vorbească despre tema asta care devine din ce în ce mai importantă și are foarte multe implicații. Pe mult dreptate se spunea că trebuie să rămânem în cadrul competențelor noastre, deci să nu încălcăm competențele altor comisii, Însă e clar că e o temă care are mai multe fațete. Cea culturală a fost uh, deja menționată de antevorbitorii mei, deci nu mă voi opri mult aici. Cred că mai ales la comisia noastră e un aspect care uh, nu este necunoscut și reprezintă într-adevăr un uh, important patrimoniu al diversității și bogăției pentru întreaga Uniune Europeană. Să există însă și aspectele educative. Cred că în societatea noastră e important să încercăm să îi învățăm pe copii cum să mănânce, cum să mănânce sănătos. Mulți sociologi, medici, psihologi ne spun că mai ales minorii mănâncă prost și au o legătură greșită cu gastronomia, cu hrana, cu bucătăria. Acum uh, nu doresc să uh, încalc competențele altora, dar trebuie să ne gândim la aceste aspecte în raportul despre care discutăm, pentru că astăzi multe din uh, problemele cu care se confruntă tineretul, că să nu uităm că suntem competenți pe problemele tinerilor, Multe din problemele astea se referă și la hrană și la alimentație. Poate trebuie să facem referire și la tot ceea ce înseamnă anorexia, bulimia, dar oricum faptul că mulți tineri câteodată pentru că nu știu sau nu au altă alegere mănâncă prost are multe consecințe negative și trebuie să înțelegem asta pentru că face parte într-o degenerare pe care nu ne dorim, mai ales când vorbim de patrimoniul gastronomic al Uniunii Europene. Grazie, onorevole Scurria. Mulțumesc. Și acum, poate cineva de la Comisie, dacă vrea să ia cuvântul. Vă rog. Sì. Prego. Scusi, ma non vedo il nome. Quindi... Scusate, mă non vedo il nome. numele. Vă rog să vă și prezentați, dacă puteți. My, my name is Felix Rohn. O... Mă numesc Felix Rohn și lucrez la Direcția Generală pentru Educație și Cultură. Mm în Departamentul pentru Formare Profesională. Sunt aici pentru a vă spune pe scurt uh, ce s-a întâmplat în trecut cu programul Leonardo da Vinci, adică cel de pregătire profesională și, cel, și programul din viitor, și anume Erasmus+. Ce, ce au făcut acestea și ce vor face pe viitor. M-am uitat la baza noastră de date în legătură cu proiectele închise. Acolo se poate căuta în funcție de diferite criterii, de exemplu, servicii oferite de restaurante. Am avut în trecut 330 de proiecte pe care am putut să le încheiem în întreaga Europa. Au, sunt proiecte care au de-a face cu mobilitatea, adică e vorba de um, practică desfășurată în străinătate care a fost finanțată și cooperare între uh, școli din acest domeniu, în care am încurajat colaborarea între personalul de acolo în ceea ce privește conținutul pregătirii, dar și metodologia de pregătire a personalului. Vă voi da câteva exemple. Ar trebui să menționăm faptul că trebuie să păstrăm, dar putem păstra ceva doar dacă procesul este continuat. Însă acest lucru nu se poate face doar acasă la noi, ci și în străinătate. Există tehnologii înalte pentru panificație, Acolo există studenți care au plecat într-o practică, au venit la Bruxelles pentru practică și în Bru și în Adverb au ajuns, Anverp au ajuns acești studenți, iar ei au învățat în practică cum se face pâinea în Belgia și și cum se fac pralinele. Au luat această experiență cu ei înapoi în Bulgaria. Un alt exemplu deci acesta a fost un proiect de mobilitate, un proiect pentru o practică în străinătate. Alte proiecte între școlile din domeniul gastronomic, un alt exemplu, a existat un grup Mondantele Republic și se oferea și o continuare a studiilor undeva în Normandia. Apoi au venit acolo, în Franța, uh, studenți din Scoția și au venit și alții din industria hotelieră din alte țări, apoi au venit parteneri din Germania, din, de la un centru de tehnologie. Și au mai venit și um, studenți polonezi. Cu ce s-au ocupat toate aceștia? Mergem un pic mai departe de cele spuse aici. Scopul era ca din străinătate, oameni din străinătate să cunoască meniuri tipic europene. Și acest lucru era oferit prin intermediul unui curs pe internet, adică de oriunde din Europa, oricine putea, ei puteau să învețe cum arată un meniu european și cum se poate folosi. Erau meniuri din toate statele membre. Important era și vocabularul în limba din care meniul era originar, se învățau și aceste elemente de bază și apoi mai erau și aspecte practice despre cum se lucrează în străinătatea și anume cum se pregătește un meniu, nu doar rețeta. Scopul era nu doar un schimb de experiență și o colaborare pe internet, ci un scop era ca acești studenți și școlile profesionale se puteau pregăti pentru o practică în străinătate, prin intermediul acestei pagini de internet. Bun, am dat doar aceste două exemple. Să trecem acum la programul de pe viitor, Erasmus Plus, care oferă aceleași posibilități pentru formare profesională și formare liceală, aceleași posibilități ca în trecut. Și în ceea ce privește educația generală există aceleași posibilități. Cum am spus, se învață cum se folosesc alimentele în bucătărie. Probabil că acest lucru ar trebui să se învețe din nou în școli. De aceea ne-am putea gândi la un viitor proiect pentru școli și apoi și în perioada de tranziție de la școală spre uh, pro, viață profesională și în aceste etape ale vieții pot să fie făcute proiecte pe viitor și aceste posibilități le oferă Erasmus+. plus Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc și acum uh, din nou uh, cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, colegilor care au făcut comentarii, mulțumesc comisiei Vreau să spun, doamne McClarkin, că sunt foarte fericit că dânsa e raportat din umbră pentru acest raport din partea grupului domniei sale. Și, într-adevăr, ideea mea e ca în acest raport să fie două părți. În primul rând să vorbim de partea asta ce ține de formare în școli, de educație și o a doua parte foarte importantă, să valorificăm patrimoniul cultural și gastronomia. E o idee foarte bună, această integrare a altor culturi prin intermediul gastronomiei. Eu cred, într-adevăr, și am crezut întotdeauna că gastronomia e o parte importantă a culturii. Așadar, trebuie să o dezvoltăm, uh, să-i dezvoltăm cunoașterea. Pe Petrei îi spun că ideea asta de a ne forma copiii, pare, de a educa, mi se pare fundamentală. E important ca și copiii să-și învețe părinții. De exemplu, acum cu, cu trierea deșeurilor. Noi nu făceam asta. Copiii ne învață pe noi, nu pune asta în sacul verde, pune sticla în sacul galben, în fine. Deci copiii învață pe părinți. Și cred că trebuie să inculcăm copiilor niște principii în școli în ce privește o formă corectă de, de, de alimentare, că ei înșiși să fie cei care să ia apoi deciziile, informați. Asta se poate face în familie, dar rolul școlilor este foarte important. Și apoi Eh, tema formării profesionale. Vorbim mult de, de formarea profesională în criza asta de ocupare din Europa. Formarea profesională e foarte importantă și cred că partea economică de a-ți căuta un loc de muncă în gastronomie, în domeniul gastronomic, nu trebuie dată uitării. Trebuie să fie o parte foarte importantă a acestui raport, de asemenea. Marco a vorbit mai ales despre Eh, proastele obiceiuri eh, alimentare ale minorilor, pernicioase pentru sănătate, problema bulimiei, problema anorexiei, sunt probleme grave și nu doar probleme de sănătate. Trebuie să ne gândim că sunt probleme ale tineretului. Și noi țin, avem, Comisia noastră are competență să se ocupe de problemele tineretului. Mulți tineri, din diferite motive, uh, sunt afectați de aceste boli foarte tipice ale tinereții. De ce trebuie să ne ocupăm de aceste probleme? Și mă bucură faptul că și Comisia a lansat deja programe, iată programul Leonardo, îmi pare foarte bine că a fost menținut și nu cum se prevedea la început că urmau să dispară toate aceste programe. Nu, ele există în cadrul Erasmus Plus, acest schimb între formare, cele mai bune practici, cele mai bune obiceiuri, rețete europene, cum să utilizăm aceste produse în aceste școli. Cred că e foarte important și mă bucură că și Comisia este pe linie cu noi. Eu îmi doresc uh, deja să pornesc la, să mă pun uh, pe lucru, să cooperez cu Isabel Toma, cu doamna McClarkin, cu colegii raportori din umbră, nu știu, liberalii, GUE, nu știu dacă și-au desemnat raportorii din umbră, ca să trecem la treabă și să ajungem la un acord cât mai uh, larg posibil în tema asta care este mult mai importantă decât cred unii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Fisas. Și acum, haideți să trecem la punctul 7 de pe de zi pregătirea pentru lumea audiovizuală pe deplin convergentă. Sectorul audiovizual este în schimbare, o schimbare extraordinar de rapidă. Este din ce în ce mai multă convergență în sectorul audiovizual cu uh, grupuri de dispozitive hibride, cum ar fi televiziunile conectate și asta înseamnă că se deschid multe oportunități pentru furnizorii de servicii, granițele între consumatorii mijloacelor tele, televizive și internet nu mai sunt clare. Pentru public, convergența pieților, serviciilor, mijloacelor audiovizuale înseamnă accesul la o mai mare gamă de alegere a conținutului, dar e și o provocare care privește, de exemplu, concurența sau drepturile de proprietate intelectuală. Comisia recent a adoptat un ca, o carte verde pentru pregătirea uh, pentru lumea audiovizuală pe deplin convergentă, iar Comisia noastră a hotărât să elaboreze un raport din propria inițiativă uh, pe această temă. Uh, doamna Verheyen e raportarea. Astăzi uh, ne va prezenta uh, în premieră proiectul de raport care probabil va fi prezentat uh, în 27 noiembrie. Vă rog. Vielen Dank, ähm, sehr Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, pe 24 aprilie Comisia a prezentat un document de discuție, o carte verde care ar dori să inițieze dezbaterea cu privire la uh, evoluția peisajului audiovizual. Noi am mai redactat un raport uh, în această privință unde tema televiziunii hibride a fost prezentată, însă această carte verde depășește această sferă și se referă la convergența integrală în mass media uh, care se creează și prin transformările digitale se concentrează Cartea Verde asupra uh, potențialului de viitor a directivei cu privire la serviciile audiovizuale și dacă e nevoie de modificări ale modelelor de finanțare pentru conținuturile audiovizuale, ce consecințe are digitalizarea asupra întregului sector. Important, de asemenea, de văzut ce modificări apar în domeniul utilizării frecvențelor de, de VBT 1 și 2, de cât spectru este nevoie pentru a menține și pe viitor ofertele clasice. Dar cu siguranță vom intra în mai multe detalii cu ocazia altui raport în aceste chestiuni tehnice. De asemenea, Comunicarea se referă și la integrarea pe verticală și orizontală a sectorului mass media și audiovizualului. Cea verticală însă este una foarte importantă pentru că apar și modificări pe piața întreprinderilor care oferă astfel de conținuturi. Politica mass media mai ține în Europa în mare parte de competența statelor naționale și a landurilor, dar cred că nu în toate domeniile mai putem avea această perspectivă națională și federală. Asta în, din perspectiva lărgirii acestor conținuturi și a ofertărilor pe internet și de aceea trebuie să vedem care sunt principalele probleme care rezultă de aici și anume, în primul rând, convergența, această reunire a serviciilor mass media și audiovizuale, care până acum puteau fi privite separate, oferte liniare și neliniare și oferte și în sectorul online. Pe lângă uh, mass media tradițională se mai adaugă și altele, ca uh, serviciile over the top, care vin să completeze peisajul mass media și care în unele domenii uh, îl chiar uh, zăpăcesc puțin pentru că structurile simple existente anterior și împărțirea în anumite sectoare devine din ce în ce mai greu de delimitat. Cu digitalizarea tehnologiei mass media și audiovizualului, convergența mediilor tehnologice și cu uh, aparatele hibride se află în concurență nu doar acele servicii de pe internet uh, clasice, ci uh, apar o serie întreagă de noi uh, furnizori. În acest, uh, în acest context apar și teme care țin de protecția tinerilor și a minorilor, dar și a caracterului dublu a mass mediei ca și bun cultural și social și um, consecințele pe care acest lucru le are asupra Uh, structurilor sociale din Europa. Iată de aici niște întrebări de principiu și salut această carte verde a Comisiei care pleacă de la o discuție unidimensională a convergenței televizive către o Uh, convergență a pieței mass media și audiovizualului și iată, deci, un aspect important aici, această convergență și integrare verticală. Iată că apar noi provocări, dar și noi șanse pentru actorii de pe această piață. Care este problema cu piețele convergente? Chiar dacă majoritatea utilizatorilor folosesc în continuare conținuturile audiovizuale clasice, pentru că nu se poate spune că televiziunea este în curs de dispariție, cifrele arată cu totul altceva, de se consumă în primul rând uh, servicii audiovizuale prin intermediul televiziunii clasice. Totuși există însă o tendință pentru folosirea aparatelor mobile ca receptoare tineri care stau în fața televizorului, merge televizorul, se uită și pe iPhone și se mai uită poate și uh, în calculator. Deci uh, mass media va fi consumată pe viitor într-o manieră mult mai uh, diversă și variată decât în trecut. Există și un exemplu care se dă. Vine o mamă în camera copilului, micuțul se uită la televizor, e deschis și calculatorul, se și joacă în același timp și pe telefonul mobil uh, mai trimite niște SMS-uri uh, și intră mama în cameră și îl întreabă ce face. răspunsul e nimic. Evident că e mult mai mult decât nimic uh, și trebuie să ne gândim și la aceste aspecte. Ce înseamnă această convergență pentru sectorul mass media? Convergența este, pe de o parte, o mare provocare, dar, pe de altă parte, reprezintă și o șansă pentru inovare, pentru că e nevoie de noi forme de cooperare între întreprinderi și la nivelul sectorului. Aceleași uh, conținuturi pe aparate de receptare uh, diferite au nevoie și de noi forme de reglementare. Obiectivul trebuie să fie păstrarea cadrului cadrului de reglementare specific și verificarea, revizuirea acestuia pentru a vedea dacă mai este adecvat. Dacă directiva pe care am adaptat-o și măsurile pe care le-am decis sunt în continuare suficient de neutre în vedere tehnologică, astfel încât obiectivele să poată fi atinse și în acest peisaj convergent al mass media. Obiectivul așadar trebuie să fie adaptarea acestor obiective la realitățile actuale din punctul meu de vedere, ar trebui făcută această revizuire și împreună cu alte norme europene care influențează uh, mass media. Deci, directiva cu privire la comerțul electronic, acordarea de licențe pentru conținuturi audiovizuale, drepturile de proprietate intelectuală și <clears throat> uh, specificațiile cu privire la aparatele de recepție, dreptul în domeniul telecomunicațiilor și, în ultimul rând, uh, pachetul uh, telecomunicații care a fost prezentat doar acum câteva săptămâni. Eu cred că la revizuirea legislației mass media din Europa trebuie să analizăm uh, caracterul acesta uh, dual uh, al mass media de factor cultural și social. Apoi, o altă temă importantă o reprezintă și accesul la aceste conținuturi, pentru că, sigur, cine se prezintă astăzi pe internet trebuie să poată fi găsit și poate să uh, fi să trebuiască să fie transmis și cu o calitate corespunzătoare. Pentru că altfel efectele pot fi devastatoare, în special în ceea ce privește diversitatea culturală. Deci, uh, <clears throat> Accesul este o chestiune centrală într-un peisaj mass media convergentă. Uh, neutralitatea rețelei reprezintă un garant pentru astfel de uh, conținuturi și reprezintă um, acest uh, principiu must be found Neutralitatea reprezintă așadar o chestiune importantă și pentru că dacă anumite servicii ar avea prioritate, ar putea duce în alte domenii la anumite defavorizări. Dar trebuie spus pe de altă parte că există anumite obiective societale care trebuie și discutate uh, și să vedem în ce măsură există reglementări, definiții și în ce măsură obiectivele care au fost uh, prioritizate cu directiva privind uh, audiovizualul uh, Uh, pot fi uh, transferate și asupra uh, structurilor actuale de tip platformă. Această accesibilitate a conținuturilor televizive și pe alte aparate va duce la transformări și pe viitor. Mă uit că în momentul de față există uh, furnizori care și portaluri care se canalizează deja pe anumite tipuri de receptoare mobile. Am înțeles că la reuniunea coordonatorilor se vor mai discuta aceste lucruri. Sunt pagini care au fost scoase de pe Facebook, există app-uri care nu sunt prezentate de Apple pentru că au fost uh, prezentate niște conținuturi care nu uh, corespund uh, ideologiei morale în Statele Unite, ceea ce ar putea avea efecte asupra uh, diversității culturale. Obiectivul trebuie să fie asigurarea diversității și în special și modele de finanțare care să poată garanta acest lucru. Eventual, e nevoie și de acțiuni în domeniul reglementării dacă a, apar noi platforme pentru mass media noi care vor necesita poate o atenție specială. Tematica platformelor și definiția acestora trebuie uh, rediscutată pentru că există astăzi diferite definiții. Există um, uh, o reglementare a platformelor în ceea ce privește rețelele de carbon, a sateliților, a transmiterii prin diferite forme de rețele a acestor conținuturi, dar Uh, search Neutrality și alte platforme de tip Fresh Screen joacă de asemenea un rol important pentru receptarea pe aparatele finale. Poate că trebuie să intervenim și cu anumite limitări în ceea ce privește concentrarea și uh, va trebui să vedem dacă aceste lucruri sunt posibile prin intermediul legislației concurenței și antimonopol. De aceea și spuneam că o analiză doar a directivei cu privire la uh, mass media în domeniul audiovizualului nu va fi suficientă, ci trebuie să vedem care sunt toate actele normative relevante pentru domeniul audiovizualului. Toate interesele actorilor implicați în peisajul mass media trebuie echilibrate, astfel încât uh, difuzorii și alți actori uh, online să aibă condiții egale și să nu se ajungă la denaturarea ale pieței. Convergența trebuie privită ca o șansă, este desigur și o provocare, dar trebuie privită ca o șansă pentru crearea de noi modele de afaceri, pentru crearea de diversitate culturală, pentru a putea oferi un spectru mai larg cu oferte diferite și de aceea nu ar trebui să privim lucrurile doar cu scepticism, dar și să avem o atitudine pozitivă pentru a vedea care sunt și șansele actorii europeni nu ar trebui să ai, să fie doar periclitați pentru a se putea, eh, pentru a, dacă trebuie să se limiteze pe propria eh, piață și ci ar trebui să vadă și șansele care apar eh, prin posibilitatea de a acționa și la nivel internațional și global. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna McClarkin. Vreau să spun că documentul de la Comisie e foarte clar și concis. Am identif- identificat câteva aspecte pe care um, le vom discuta în sectorul audiovizual în anii care urmează, însă documentul este o bază foarte bună pentru discuțiile pe care le vom avea. Am vorbit de multe ori despre importanța sectorului audiovizual în ceea ce privește locurile de muncă și creșterea creșterea și ce poate să facă pentru uh, sectoarele noastre europene. În ceea ce privește creșterea, competiția, pe viitor acestea vor depinde de schimbările și convergențele care vor avea loc. Vor exista multe uh, provocări. E nevoie de timp pentru oameni ca să înțeleagă cum se va dezvolta tehnologia, cum se vor întâmpla toate, astfel încât să avem soluțiile potrivite. Există anumite părți specifice ale documentului la care vreau să fac trimitere. În primul rând, infrastructura. Fără o infrastructură adecvată, piața nu va putea să crească, nu va exista inovație. De exemplu, în circumscripția mea există foarte mulți oameni care nu au acces la internet de, mare, de largă bandă și aceasta e o problemă pentru ei. Noi avem acest punct pe ordinea noastră de zi și încercăm să lucrăm asupra lui, astfel încât toată lumea să se bucure de toate noile avantaje pe internet. Așa că facilitatea Connecting Europe este foarte importantă în acest sens. Televiziunea conectată. Am avut un raport în această comisie și Comisia Europeană va ține cont de el atunci când va publica Cartea Verde mai dezbatem și chestiunea fragmentării, interoperabilitatea și apoi și aspectul transfrontalier. Ne aflăm la începutul acestei revoluții, de aceea e nevoie de timp să înțelegem problemele înainte să venim cu soluții. Așa că eu cred că avem nevoie de mai mult timp astfel încât să obținem răspunsurile potrivite. În ceea ce privește libertatea media și pluralismul, într-adevăr, internetul trebuie să le dea putere cetățenilor și să îi ajute să găsească informațiile de care au nevoie, să primească serviciile de care au nevoie, dar va fi nevoie și de niște garanții, bineînțeles. Și doamna raportor a făcut referire mai ales la domeniul de protecție a tinerilor. Cred că documentul ne, aja, ne ajută să identificăm o parte din provocările pentru sectorul audiovizual. E foarte important să începem acest proces având o minte deschisă și să nu fim mult prea specifici în ceea ce privește un anumit regulament pe care îl avem, să încercăm să nu înăbușim inovația în acest sector al audiovizualului să ne asigurăm că propunem un regulament inteligent, smart regulation și că nu suprareglementăm ceva ce nu înțelegem încă. Trebuie să permitem acestei revoluții să aibă loc. Mulțumesc! Doamna Camerverd. da, mulțumesc! Mulțumesc, Sabina, și pentru prezentarea uh, avizului în ceea ce privește Cartea Verde. Cred că între noi aici, în comisie, nu există nicio îndoială, niciun fel de păreri contrare asupra faptului că tot ceea ce spunem trebuie să existe. Media nu e un produs, ci e un produs cultural. Media și mai ales diversitatea sa e un element de bază al democrațiilor noastre și democrațiile acestea arată diferit și uneori mai prost. Trebuie să ținem cont de acest aspect, trebuie să ținem cont și de dezvoltările tehnologice din ultimii ani. Cadrul legislativ pe care îl avem acum în diferitele domenii nu este sustenabil din punct de vedere al timpului. Ieri la audiere ni s-a arătat foarte clar și ni s-a explicat că există diferiți furnizori de uh, radioteleviziune, au fost și reprezentanți ai presei, toți se aflau la aceeași masă și fiecare a numit aspecte diferite. Ne-au arătat până la urmă în ce punct lucrurile s-au împodmolit. Ce e bun pentru unii în acest moment e pentru alții foarte rău și duce la o denaturare a, con- a concurenței. Apoi, pluralitatea media, accesul la conținut diversitatea jurnalistică, calitatea jurnalistică, toate acestea sunt niște elemente care sunt foarte, ar trebui să fie foarte importante pentru noi cei din Comisia de Cultură și cred că chiar așa stau lucrurile. De aceea trebuie să ne asigurăm că obținem toate acestea, dar fără să ducem la o afectare a concurenței și să avem grijă să nu înăbușim dezvoltarea tehnologic, tehnologică. Cred că vom reuși. E foarte bine că ne prezintă Comisia o asemenea carte verde. Foarte multe întrebări care reiesc din această carte verde sunt tratate în raportul pe care l-am prezentat și care va veni cu niște răspunsuri, nu în detalii, dar în principiu da. Cred că putem porni de la aceste documente. Ce m-a uimit? în legătură cu toate acestea și chiar m-a enervat. În Cartea Verde se vorbește și de politica privind frecvențele. În același timp, una cu o jumătate an după aceea, înainte ca întrebările să fie bine analizate, că au existat două răspunsuri, Înainte să existe această evaluare, Comisia ne trimite un proiect de regulament în ceea ce privește piața internă de telecomunicații europeană. Și aici ni se spune exact cum trebuie să arate frecvențele pe viitor în Europa. Și atunci trebuie să ne întrebăm de ce se ocupă o carte verde de întrebări atât de specifice când Comisia pare deja să fi găsit răspunsurile. Eu cred că o asemenea procedură e una periculoasă. Același lucru e valabil și pentru neutralitatea rețelelor. Sunt convinsă că neutralitatea rețelelor și trebuie să fie găsită. Aici nu e vorba de nimic ce se află pe poziții contrare. Nu, însă trebuie să vedem cum pot serviciile să fie oferite prin intermediul internetului neutralitatea rețelelor și echitatea între diferitele servicii și independența lor, indiferent de unde vin și unde pleacă, sunt niște principii fără de care nu ne putem lipsi dacă ne dorim să existe în continuare inovație, creativitate și pluralism în Uniunea Europeană. Însă și aici Comisia deja ține cont de aspecte în propunerea pe care a făcut-o, propunerea de regulament. Ne dă deja un răspuns. Vorbim de un internet de o a doua clasă. Vreau să spun că eu nu îmi doresc așa ceva. Și nu cred că ne dorim așa ceva în Europa, dacă vrem să ținem cont de diversitatea părerilor, de pluralism și așa mai departe, și acestea să fie uh, mai departe uh, existente. Must be found. Aceste cuvinte care apar în regulament. Am mers pe platformă și să văd ce se găsește pe acea platformă pe internet. Cred că vorbim de o reglementare a platformelor. De aceea trebuie să ne gândim și să vedem ce înseamnă de fapt o platformă. Înseamnă Apple, înseamnă ecranul de la televiziunea conectată Înseamnă furnizorul de platforme care hotărăște încă dinainte ce voi găsi sau ce pot găsi doar foarte greu. Cred că toate aceste întrebări sunt foarte importante și trebuie să le mai analizăm. Însă, cum am spus, ce mă enervează cel mai mult e că se pun niște întrebări și în alt loc, în, în comisie, s-a hotărât deja în comisie și se dau deja răspunsuri într-o direcție pe care trebuie să spun, la care trebuie să ne mai gândim. E ceea ce ne dorim în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Grație, visto că nu ci sunt altri inter... Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvânt, așa că dau cuvântul comisiei. Un domn sau o doamnă din partea comisiei ar trebui să se afle în sală, vă rog. Mulțumesc, bună dimineața. Sunt doar eu, colega mea nu a putut veni aici. Mă mulțumesc că mi a dat cuvântul. Salutăm interesul Parlamentului European în convergența sectorului audiovizual. Și, într-adevăr, Comisia a făcut o carte verde pe această temă și a fost și menționat acest lucru și consultările pe care le-am organizat la sfârșitul lunii septembrie am primit peste 200 de replici la chestionarele noastre și am început să și le publicăm pe site-ul nostru. Adaug că procesul nu s-a încheiat pentru că am publicat doar răspunsurile pentru care am avut acordul respondenților uh, spre publicare. Unele răspunsuri au venit mai târziu, deci munca nu s-a încheiat. Pot să vă spun deja că am primit răspunsuri uh, din partea uh, multor actori implicați, de exemplu, din domeniul publicității, operatori de rețea, producători și distribuitori TV, și entități cu, nu săcinate cu protecția minorilor, fabricați în sectorul digital. A fost și ieri o audiere cu sectorul editurilor. Răspunsul din partea administrațiilor statelor membre, autorităților de reglementare din statele membre, de asemenea. De aceștia să nu am primit chiar atâtea răspunsuri din partea persoanelor publice, în țările unde s-au uh, organizat consultări publice, dar ne-am ocupat de foarte multe probleme în Cartea Verde, încercând totuși să nu supra, ne suprapunem cu alte eforturi în curs. Vreau să mai spun că monitorizăm acum ce se va întâmpla după Cartea Verde, în ce privește mai ales necesitatea uh, aducerii la zi a directivei audiovizualului, revizuirii uh, Eh, dacă eh, asta se va întâmpla, însă nu se va întâmpla în cursul mandatului actualei comisii, pentru că mm, apoi eh, volumul, răspunsurile sunt foarte com, volumul răspunsurilor este foarte mare și răspunsurile sunt foarte complexe, deci analiza lor va dura ceva timp. Vom vedea ce se va întâmpla ulterior. Eu am înțeles că acest raport al dumneavoastră Eh, va veni exact în această perioadă de reflexie, ceea ce ne va permite să ne bazăm și pe munca Parlamentului European. Așteptăm, ne așteptăm să avem o bună cooperare cu Parlamentul European eh, pentru viitorul politicilor în domeniul audiovizualului, eh, cu acțiuni legislative sau de ANGN, pentru a, sigur și cu spiritul conlucrării și a respectării valorilor europene. Mulțumesc! Deci acum, în încheiere, le mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Cred că merg spre un consens în majoritatea domeniilor despre care discutăm în comisie, mai ales ce înseamnă conținutul audiovizual pentru viața culturală în Europa. Vreau să mulțumesc și comisiei care a făcut această carte verde sub forma sub care ne-a prezentat-o. Vreau să mai uh, un punct uh, atins de colega mea și anume procesele legislative care deja sunt în desfășurare și care au o influență foarte mare asupra negocierilor noastre de aici care se află într-un stadiu incipient aceste procese legislative au loc și în alte sectoare. Am zis acest lucru, fie că vorbim de e-commerce, frecvența politicilor, pachetul telecom, există foarte, foarte multe alte domenii la care trebuie să fim atenți. Ce se întâmplă în toate aceste domenii? Pentru că au o foarte mare influență asupra sectorului audiovizual și asupra acestei convergențe audiovizuale în lumea în care trăim astăzi. Nu putem să ne uităm pe bucățele la e-commerce și la chestiunile ce țin de media, pachetele telecom. Nu putem vorbi doar despre regulamente și ce se întâmplă în sector. Nu, e vorba de niște întrebări elementare, dar care au, și care au niște consecințe foarte mari. O înțeleg pe Eva, în acest um, document, în Cartea Verde, se pun întrebările potrivite, se pune problema într-un mod potrivit, dar apoi, așa dintr-o dată, fără să se aștepte analizele, se, vin deja, se vine deja cu soluții, se prioritizează anumite lucruri care afectează foarte mult procesul. De aceea trebuie să ne întrebăm ce consecințe va avea ceea ce s-a hotărât pe termen lung, ca să știm ce am făcut până la urmă. Să cred că nu e suficient. De aceea mă bucur foarte mult că în comisia noastră ne vom ocupa și de subiectul pachetul privind uh, telecomunicațiile. Vom face un aviz în acest sens și cred că trebuie să privim totul în ansamblu. Tot ce are loc cu acest um, aviz privind convergența audiovizuală și ce se întâmplă cu acest raport privind Cartea Verde. Trebuie să ne consolidăm poziția. Am văzut ce s-a întâmplat și la ultima ședință plenară și trebuie să avem grijă să nu, ca deciziile care s-au luat foarte clar în acest decizie, în această comisie, să nu fie după aceea anulate pentru că foarte multe lucruri au o influență directă asupra sectorului audiovizual în ceea ce privește convergența. Și mă bucur foarte mult că am avut o colaborare foarte bună în trecut și sper că la fel se va întâmpla și în ceea ce privește Cartea Verde. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Trecem la punctul 9 și ultimul de pe ordinea de zi. Aici Uh, ne vor fi prezentați uh, câștigătorii premiului european Charlemagne al tineretului în 2013. Premiul a fost lansat în 2008 la inițiativă comună a Parlamentului și a Fundației Premiului uh, Internațional Carol cel Mare din Aachen pentru a premia uh, proiecte realizate de tineri europeni între 16 și 30 de ani, care promovează apariția unui element, unui simțământ comun de identitate europeană și integrare între tineri. Proiectele sunt evaluate în cadrul unui proiect de selecție cu două etape, ori fiecare proiect a fost evaluat de către un juriu național, compus din cel puțin doi parlamentari europeni și un reprezentant al Organizației Naționale a Tinerilor. Uh, câștigătorii naționale au fost apoi uh, supuși uh, mm, judecății unui juriu european compus din președintele Schulz, trei europarlamentari și patru reprezentanți ai fundației premiului Carol cel Mare și uh, acest juriu a ales primele trei proiecte, uh, toți uh, câștigătorii naționali au fost invitați la o ceremonie care s-a desfășurat pe 7 mai anul acesta la Aachen. Cel de-al treilea premiu a fost, uh, sau premiul 3 a fost uh, decernat unui proiect din Estonia uh, ce ține de anul îmbătrânirii active și solidaritatea între generații, un proiect cu tineri din diverse țări europene activ în mișcări locale din Estonia. Cel de-al premiul doilea programul Descoperă Europa din Polonia, cea de-a 10-a ediție a unui concurs fotografic uh, la care participă studenți de pe întregul continent. Premiul întâi, Premiul European al Tineretului Carol cel Mare 2013 a fost uh, decernat uh, unui proiect din Spania, care dorește să prezinte modul în care tinerii văd viitorul Europei în 2020 prin uh, fotografii, video, interviuri și bloguri. Astăzi avem aici plăcerea să urăm bun venit în reuniunea comisiei noastre celor, uh, mă rog, tinerilor, celor trei tineri sau tinere din uh, echipele câștigătoare. Din Estonia, povestea vieții mele, e aici domnișoara Caldoia, Haideți să o aplaudăm. La secunda clasificată. Premiul 2 din Polonia, Descoperă Europa. Haideți să o aplaudăm, domnișoara Sienica. E le vincitrici, no, i vincitori, perché... Și câștigătorii, e vorba de un tânăr și o tânără. Luis Alvarado Martinez e la signora Catherine Renner. Domnul Martinez și doamna Renner, sau domnul și domnișoara, felicitări. Și acum vom da cuvântul domnului Martinez și doamnei, domnișoarei Renner, 5 minute fiecare ca să ne prezinte proiectul lor, să înțelegem ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați primit aici. Știu că sunteți foarte ocupat, dar iată vă rup din timp ca să ascultați uh, măcar o dată pe tineri. Is basically a cooperation we do with Interrail and give ambassadors Da, e un proiect uh, prin care călătorim în Europa timp de o lună, întrebăm tinerii cum văd ei Europa, uh, viitorul Europei până în 2020 cu probleme cum ar fi participarea tinerilor, antreprenoriatul, șomajul. Deci timp de o lună colectăm uh, opiniile tinerilor din întreaga Europa, care au, tineri au fost cam critici uh, la adresa situației din Europa, uh, cu recomandări bune. Pe acest proiect am vrut să dăm un mesaj pozitiv pentru Europa, unul proaspăt al tinerii generații, care înțelege că nu trebuie să se renunțe la Europa. Deci pentru tineri Europa e o realitate zilnică, înțelegem beneficiile Europei, însă la nivel local cetățenii nu prea înțeleg ce se întâmplă și sunt critici la adresa Europei. Deci, dumneavoastră, cei de aici, din Parlamentul European, trebuie să vă asigurați că aceste inițiative nu sunt doar bune în general, ci ajung și la cetățeni. Că una din observații e că nu se prea înțelege în Europa ce înseamnă european, un Parlamentul European, ce rol are în viața oamenilor de zi cu zi. Uh, nu voi intra în detalii, că vreau și colegii mei să se poată exprima, dar poate uh, vă transmit o cerere de la tineri, mai ales acum că vin alegerile, dacă dorim într-adevăr să schimbăm ce se întâmplă în Europa și tinerii să participe mai mult, trebuie să începem cu campanii țintite, să le explicăm tinerilor care sunt beneficiile Europei, și să le spunem că sunt reprezentați aici, la Parlamentul European, pentru că tinerii nu înțeleg asta. Deci e datoria politicienilor să se asigure că sunt mai mulți tineri aici la Parlament ca să se simtă reprezentați, să, să simtă nevoia să participe la alegeri, să voteze aveți o uh, sarcină foarte mare și încă nu v-ați prea făcut treaba, deci vă rog să vă asigurați că vă ridicați la înălțimea așteptelor tinerilor, care așteaptă foarte mult de dumneavoastră, mai ales la alegeri, în perspectiva alegerilor. Grație, signora Renner. Mulțumesc, acum doamna Renner sau domnișoara. Nu. Bine, atunci trecem la premiul 2. Domnișoara Sienica, vă rog. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Siennicka i jako koordynator... Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă numesc Caterina Șenițca și am fost coordonatoarea celui de-al, cele de-a 10-a ediție a concursului nostru fotografic Descoperă Europa. Pe scurt, aș dori să vă explic cum arată asociația noastră. Am luat naștere 97 și asociația noastră susține programul Erasmus. E vorba așadar de schimburi internaționale de studenți, de susținerea studenților, de a-i apropia uh, de cultura noastră, iată de ce am și creat această asociație. Ceea ce înseamnă că noi susținem pe studenții Erasmus de la noi din țară, efectuăm uh, o serie întreagă de proiecte, o gamă largă și aș dori să vă prezint 3-4 dintre aceste proiecte <clears throat> desfășurate de noi în Polonia. Social Erasmus, E vorba de angajamentul studenților în favoarea uh, politicilor locale. Al doilea program se numește Olympics. E vorba de concursuri sportive care se desfășoară. Al treilea program, Exchangeability, se referă la Um, posibilitatea de a arăta diversitatea în care trăim. Vrem să arătăm cu ce probleme se confruntă, de pildă, studenți care au uh, un handicap. Apoi există și o altă inițiativă din partea studenților de la Academia Economică. Începând din 2008, la acest concurs participă toți studenții din uh, Polonia și începând cu 2009, toți studenții din Europa. Punem accentul pe dialogul intercultural între studenți, vrem să arătăm diversitatea Europei și facem acest lucru prin intermediul fotografiilor. Există trei categorii, Citizens of Europe, Surprising Europe, My Home și în acest an iată că am fost încununați de succes. Concursul nostru este destul de complicat. Există un nivel local, regional, dar și național. Pentru fiecare secțiune există coordonatori care răspunde distribuirea informațiilor, promovarea acestora la nivelul facultăților, pentru că până la urmă acestea trebuie să ajungă la studenți. Apoi mai există și coordonatorii regionali care selectează 10 fotografii care apoi sunt evaluate la nivel central. Nivelul central este deja destul de complicat, trebuie găsite fonduri, trebuie organizat uh, um, evenimentul final, trebuie căutat sponsori și există în final și ceremonia festivă unde persoanele um, câștigătoare își uh, iau în primire premiile. Ne bucură că și Parlamentul European a preluat um, deci ne-a stat alături, de asemenea și Fundația Schumann, care lucru ce ne-a permis astfel să dotăm și cu premii acest concurs. Am organizat de asemenea și o expoziție în mari uh, centre comerciale din Polonia. Am organizat și o gală într-un teatru unde au fost invitați membrii juriului și trebuie să spunem că a fost într-adevăr un succes. Au existat și emisiuni de televiziune cu privire la uh, concursul nostru. Am avut norocul să găsim și uh, asesori buni ne-au fost transmise foarte multe fotografii în cadrul acestui concurs. Înainte nu erau mai mult de 3000, dar în acest an am putut într-adevăr să ajungem cu mesajul nostru la mult mai mulți participanți. Și iată, rezultatul cel mai minunat este până la urmă uh, acordarea locului 2 pentru noi aici de către dumneavoastră. Lucru foarte important pentru studenții noștri, pentru că până la urmă este vorba de dobândirea unor aptitudini, de dobândirea unor calități de conducere, spirit de echipă și în Polonia este un aspect foarte important. Pentru că astfel putem să Um, câștigăm experiență care pe viitor să fie foarte utilă. Există acum un coordonator pentru concursul nostru din anul viitor și sper că pentru studenți va fi o inspirație. Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Caldoia. Mulțumesc, bună ziua și din partea mea, mulțumesc că ne-ați permit astăzi aici. Și, așa cum spunea și domnul Martinez, dat fiind faptul că tinerii nu prea apucă să ia cuvântul într-un astfel de spațiu, vă mulțumim pentru această ocazie. Ați uh, menționat uh, proiectul din Estonia deja, era vorba de a aduce în același loc mai multe generații. Uh, au participat uh, tineri în, cu vârste între 15 și 25 de ani și vârstnici între 60 și 70 de ani. Ideea a fost de a avea un schimb internațional între tineri și, în plus, am putut să antrenăm și circa 15 persoane mai vârstnice, între 60 și 70 de ani. Am locuit împreună timp de două săptămâni. Ideea era de a arăta că suntem cu toții persoane normale și că nu ar trebui să existe stereotipuri cu privire la tineri sau la vârstnici, pentru că Iată, și în Parlament uh, persoanele care iau decizii nu sunt neapărat cele mai tinere E o problemă că vocea tinerilor nu se aude prea bine. Deciziile de aici nu prea țin cont, sau deseori nu țin cont de nevoile tinerilor. Dar, iată, proiectul nostru ce-a dorit să creeze acest dialog necesar. Pot spune că a fost un proiect de succes, am avut și acoperire mass media, în special din Estonia, dar și din alte țări part- participante precum Portugalia sau Germania. Proiectul s-a încheiat în acest an. În organizația noastră alegem um, teme noi în fiecare an. Ne pare rău că această temă s-a finalizat, dar uh, am sperat că putem uh, fi o inspirație și pentru alte țări să facă același lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna McLarkin a solicitat să intervină. Mulțumesc și bun venit tuturor! Este fantastic faptul că reduceți uh, media de vârstă din această sală. Eu uh, reprezint Regatul Unit, dar sunt, uh, am 35 de ani, voi sunteți mult mai tineri decât mine. Dar uh, e important uh, ca noi, în Parlamentul European, să auzim și glasul tinerilor. Eu încerc să vă reprezint uh, doleanțele cât pot mai bine. Și noi încercăm, într-adevăr, în această comisie să facem acest lucru pentru că ne ocupăm și de tineret și discutăm și chestiuni care sunt foarte importante pentru voi. Pentru unii e mai greu să se pună în pielea tinerilor când decid astfel de lucruri decât pentru alții. Mi s-a părut extraordinară uh, ideea voastră de a crea acest uh, proiect uh, în care s-a locuit împreună. Proiectul intergenerațional mi s-a părut extraordinar pentru a arăta cum anume pot fi transmise tradiții, dar și cunoștințele la generație la generație și este important ca generațiile să mai comunice între ele vechea lume cu noua lume și uh, în calitate de fotografă pasionată aștept cu interes să văd uh, fotografiile voastre și faptul că v-au fost transmise în concurs 3600 de fotografii mi se pare extraordinar. Eu am organizat în circumscripția mea un astfel de concurs și nu mi-au fost transmise decât 100, deci uh, probabil că e faima voastră care a dus la un număr atât de mare. Însă voi uh, promovați uh, uh, aceste idei ale dialogului intercultural, a diversității culturale și noi Sperăm că aceste mesaje să ajungă peste tot în uh, statele membre și, desigur, nu vă vom uita nici la alegeri. Mulțumesc! Da, și eu aș dori să vă mulțumesc din toată inima pentru angajament, pentru proiectele extraordinare pe care le-ați realizat. În uh, orașul meu natal am avut ocazia să particip la decernarea premiilor cu unii dintre voi, am vorbit și acolo deja și trebuie să vă spun că mă entuziasmează entuziasmul pe care îl aveți voi pentru Europa și uh, pentru faptul că aduceți această idee uh, de legătură în toate proiectele voastre și sigur că e bine că uh, aveți un punct de vedere critic cum anume ajunge mesajul european la cetățeni. Dar pe de altă parte, aș dori să vă și contrazic. Știu că Emma McClarkin este una dintre eurodeputatele cele mai tinere, dar trebuie să vă spun că în comparație cu parlamentele naționale avem și tineri mulți printre noi și dacă mă uit în rândul asistenților, atunci avem uh, în proporție mult mai mare uh, tineri în jurul nostru care participă activ și la procesul decizional din Europa. De aceea nu cred că se poate spune că doar bătrânii vin să-și trăiască ultimii ani politici în Europa, așa cum se spunea pe vremuri în Germania, ci uh, avem și foarte mulți tineri printre noi și vreau să subliniez încă o dată că nu vorbim aici doar cu bunici și bunicuțe, dar e adevărat că tinerii trebuie mai bine implicați în uh, procesele de decizie și în procesele de mm, construcție europeană, pentru că avem nevoie, în primul rând, de o idee de perspectivă, de viitor pentru Europa și constat acest lucru atunci când deci crescut cu diferitele generații, la cei vârstnici. E clar de ce am creat uh, acest, această Europa, dar pentru tineri poate nu mai e la fel de clar pentru că vârstnicii au trăit războiul, dar pentru tineri, astăzi, libertatea a devenit ceva de la sine înțeles. Cu Erasmus au dus să studieze în alte țări. Există foarte multe posibilități pe care actuala generație o are la dispoziție și care uh, înainte nu existau, care astăzi au ajuns ceva de la sine înțeles și dacă ne uităm în alte locuri din lume, nu sunt lucruri de la sine înțeles. Și de aceea Trebuie să evidențiem încă o dată și pentru tinerii din Europa valoarea Europei și aici avem nevoie de voi, de tineri, care cu proiectele voastre puteți arăta uh, utilitatea și valoarea Europei și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați făcut-o uh, cu proiectele voastre. Pentru că avem nevoie de dumneavoastră calitate de mediatori și ambasatori și Dumneavoastră sunteți un model pentru mulți tineri, dar și pentru multe alte proiecte care au participat în concurs, dar care nu au putut uh, câștiga și care uh, se desfășoară sub egida altor proiecte, nu doar Erasmus. În, însă, încă o dată, trebuie să fiți un model și cu ajutorul vostru cred că putem ajunge mai bine la tineri să le explicăm Europa acelor tineri care astăzi încă nu manifestă un interes deosebit uh, pentru Europa. Așadar, mulțumiri din partea mea. Mulțumesc, doamna Camerevăr. Ja, vielen herzlichen Dank. Da, mulțumesc foarte mult. S-a spus între timp tot. Așa că, foarte concis, în primul rând, țin să, vă mulțumesc, țin să vă mulțumesc și eu din partea Uniunii Europene pentru angajamentul de care ați dat dovadă. Așa ceva nu e de la sine înțeles în Europa, de aceea trebuie să apreciem foarte mult acest fapt. Am avut onoarea de a face parte din juriul național, care, din juriul german care a ales finaliștii naționali. De aceea am putut să văd câtă diversitate și câtă fantezie exista în diferitele proiecte uh, pe care le-au elaborat tinerii. Trebuie să sprijinim ceea ce e foarte aproape de noi în Parlamentul European și anume încercarea de a crea o identitate europeană. Colega mea a spus înainte că foarte multe lucruri au devenit de la sine înțelese, vorbim despre criză și implicațiile ei economice, însă ne lipsește inima Europei și cred că tocmai astfel de proiecte pot să își aducă aportul foarte mult, astfel încât să ducem mai departe această identitate europeană. Cred că sunt niște elemente foarte, foarte importante Tendințele naționaliste și tendințele populiste de dreapta pe care le vedem în Europa pot fi astfel ameliorate, pentru că, vedeți, putem intra în astfel de discuții. Până la urmă, dumneavoastră sunteți um, generația care va trebui să ducă mai departe Europa în care trăim astăzi. Așa că astfel de activități, fie că vorbim despre concursuri foto, fie despre orice altceva. E important că aceste proiecte aduc împreună studenți Erasmus din diferite țări, astfel încât să realizează o cunoaștere între diferite culturi. Există și proiecte de teatru comune, foarte multe lucruri și toate acestea pot să își aducă aportul la această verigă lipsă, cum îmi place mie să-i spun, care încă o avem în Europa și să o putem găsi. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și vă rog continuați să fiți la fel de înflăcărați pentru că avem nevoie de creativitatea voastră în Europa, astfel încât să putem merge mai departe și să putem să ne asigurăm că astfel de proiecte vor exista pe termen lung și că vor ajuta viața oamenilor în Europa. Mulțumesc! Grazie, Signor Martinez, se non sbaglio la parola. Domnul Martinez, acel din nou Yes, thank you very much. Just one last... Mulțumesc încă un lucru. E o foarte bună inițiativă ca noi să putem veni în fața dumneavoastră să vorbim. Dar văd că nu prea sunt mulți membri de la Parlamentul European, deci poate că ar trebui să vă gândiți mai bine câtă importanță acordați tinerilor. Bine, totuși faceți o treabă foarte bună cu programul, cu negocierile pe buget. Dacă când vin tinerii la această instituție, cât de acasă se simt ei. Generation who do see Europe as... Deci noi, tinerii care vedem Europa ca pe un dat, noi, generația care a trăit, s-a născut cu Europa și nu ne putem închipui lumea fără Europa, ne întoarcem la noi acasă, și părinții și bunicii noștri spun că nu mai au nevoie de Europa, dar venim aici apoi și ne prezentăm ajutorul pentru noastră și dumneavoastră nu sunteți aici, adică sala e goală, poate a trebui să vă faceți autocritica. Cum susțineți dumneavoastră tinerii? Mulțumim! Grazie, le dico che essendo il più giovane di questa commissione. Bine, mulțumesc. Vă spun că eu sunt cel mai tânăr de la această comisie, vedeți, am îmbătrânit precoce, pentru că politica europeană, da, îți albește părul și ți-l face să cadă. Da, mă rog, vă mulțumim, sigur, ne pare rău, spun asta în numele președinției, da, într-adevăr, sunt puțini colegi în sală, o să spunem asta și absenților, ar fi trebuit să, să, să participe mai multă lume, desigur că e o inițiativă importantă, dar mulțumim celor care au rămas și v-au ascultat. Vă mulțumesc, încheiem uh, și rămânem la reuniunea coordonatorilor. Deci cine e coordonator să rămână cu ușile închise, ceilalți sunt rugați să părăsească sala. Vă mulțumesc!